Trecem mai departe în ordinea de zi. Raportul domnului Fleckenstein, acces la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Raportorul, însuși dacă nu mă înșel, vine dintr-un oraș port. Domnule Fleckenstein, aveți cuvântul. Vă rog. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. De la bun început, de când a început discuția cu privire la acest pachet, acum 15 ani, nu s-a uh, reușit întrunirea unei majorități cu privire la acest pachet. Sunt convins că raportul, proiectul de astăzi este mai bun și poate să fie susținut, pentru că se diferențiază cât se poate de clar de pachetele de servicii portoare de până acum. au fost posibile negocierile în Consiliu pentru că proiectul de raport nu a mai fost realizat uh, pornind de la uh, dorința unei competitivități uh, radicalizate. Nu se mai dorește deschiderea piețelor cu orice preț, ci se dorește o organizare mai bună a porturilor. Ba chiar cu o limitare a furnizorilor de servicii acolo unde este necesar. În ceea ce privește actualul proiect, este vorba despre sporirea competitivității, despre mai multă transparență, autonomia mai mare a porturilor, informații mai bune și implicarea utilizatorilor porturilor și luarea în serios uh, a tuturor plângerilor și petițiilor. Sporirea competitivității ei bine, de asta ține și uh, îmbunătățirea condițiilor de muncă în porturi, pentru că nu ar trebui să mai existe în secolul 21 oameni care să muncească cu ziua în porturi. Știu că aceste uh, întrebări, aceste chestiuni nu pot fi reglementate în regulament, însă cei care ar putea reglementa aceste lucruri uh, pot beneficia de sugestiile noastre, pentru că trebuie să ne axăm pe formare, pe uh, sisteme educaționale, astfel încât să creăm locuri de muncă mai bune. Soluția actuală a fost posibilă pentru că doamna comisar Bulls, spre deosebire de antecesorii săi, a avut o abordare pragmatică, cooperantă. Și de asemenea a fost posibilă pentru că am discutat cu multe părți implicate, adesea chiar la fața locului. Sigur că nu am putut să-i convingem pe toți. Porturile britanice, pentru că sunt porturi private, spun că nu sunt afectate de acest regulament, spre deosebire de cele private de pe continent. Terminalele poloneze sunt împotrivă pentru că prea multă transparență pentru ei nu este ușor de uh, digerat. Iar uh, șantierele navale europene nu sunt încântate pentru că ei uh, doresc ca marinarii filipinezi să încarce și să descarce în continuare navele în porturi și asta nu se va mai putea odată cu adoptarea regulamentului. Vom începe negocierile cu Consiliul rapid dacă se va dori acest lucru, însă toate părțile trebuie să se miște, să vină una în întâmpinarea celeilalte. Și de asemenea, trebuie să se realizeze un proiect rezonabil, astfel încât și uh, subvențiile publice să fie corespunzătoare. Și vom discuta și despre acestea și le vom verifica în mod corespunzător. Doresc să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat în permanență. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru abordarea pragmatică pe care a ales-o și părților implicate. Doresc să le mulțumesc de asemenea, pentru că am putut să observăm că doreau să ajungem împreună la un rezultat bun. Știu că nu vom reuși să îi mulțumim pe toți, dar vă prezint acest raport astăzi sperând că veți fi și noastră de acord că este un compromis bun și vă rog să îl votați mâine. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul în numele Comisiei Europene, doamnei Bulț. President. Domnule președinte, stimați membri, Comisia salută acest raport pe care îl discutăm astăzi. Mulțumesc sincer raportorului, domnul Fleckenstein, pentru munca sa importantă și uh, care este orientată către viitor. Mulțumesc și raportorilor din umbră și uh, Uh, Comisiei pentru Transporturi pentru acest raport de bună calitate. Este o componentă foarte importantă din politica europeană de transport pentru a susține investițiile și pentru a susține modernizarea porturilor. Știți că porturile au un rol crucial pentru sistemul de transport și pentru economie. Sunt porțile Europei către lume. Au acordă ocupare în porturi și în sectoarele conexe. Sunt centre pentru uh, transportul maritim care trebuie consolidat în încercările noastre de decarbonizare. Deci sunt niște active pe care trebuie să le păstrăm și pe, să le consolidăm. De aceea, regulamentul are acest scop și de aceea este un dosar prioritar al Comisiei pentru 2016. Regula, regulamentul va asigura transparența utilizării fondurilor publice în porturi. Trebuie să asigurăm un mediu concurențial echitabil între porturile europene, multe dintre ele primesc uh, susținere financiară de la bugetul european cât și național. Transparența financiară este crucială în acest sens. Transparența financiară ne va permite să simplificăm aplicarea regulilor de ajutor de stat. Uh, Comisia lucrează cu uh, excepții în bloc care exceptează anumite investiții portoare de la regulile cu privire la ajutorul de stat pentru a uh, stabili un teren, un mediu concurențial echitabil real. Acest prim raport a fost uh, uh, prezentat consultării publice și astăzi începe consultarea publică. Regulamentul pentru serviciile portoare uh, va reprezenta o componentă esențială dacă va primi susținerea dumneavoastră. Acest regulament va aduce claritate în organizarea și comercializarea serviciilor portoare va reglementa situațiile în care politica portuară este definită de la caz la caz de Curtea Europeană de Justiție doar conform principiilor tratatului. Adoptarea acestui regulament va însemna o claritate juridică suplimentară și o stabilitate juridică atât pentru lucrătorii portuari cât și pentru investitori. Regulamentul este de asemenea important pentru strategia de decarbonizare, decarbonizare care după COP21 este chiar mai importantă pentru ca porturile să fie mai atrăgătoare. Este foarte important să dezvoltăm alternative față de autostrăzile aglomerate. Trebuie să diversificăm rutele maritime și să promovăm uh, transportul maritim pe rute scurte. Domnule președinte, stimați membri, raportul a fost susținut larg la Comisia de, pentru Transporturi și toate organizațiile majore îl susțin. Uh, sindicatele, mm, organizațiile furnizorilor de servicii portoare. De asemenea, Comisia susține dialogul social, precum și o formare și siguranță mai mare pentru lucrători. Subliniez că acest regulament nu impune o mm, abordare unică peste tot. Știm că fiecare port din Europa este diferit. Proiectul de regulament respectă această caracteristică. Este compatibil cu toate formele de organizare, inclusiv porturile private. Nu impune uh, o formă sau alta de organizare. Votul dumneavoastră de mâine de a începe trialogul este esențial pentru a uh, duce înainte această inițiativă legislativă importantă. Consiliul a abordat o abordare generală în 2014. A fost unul dintre succesele majore ale președinției italiene. A venit timpul ca Parlamentul să intre în negocieri cu Consiliu, Consiliul și să încheie acest dosar prezidenția neerlandeză este foarte interesată în negocierea și încheierea acestui dosar chiar înainte de vară. Eu vă invit pe toți să nu pierdeți această șansă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, reprezentanții grupurilor politice, în primul rând, în numele PPE, doamna Elizabeth Vosenberg Vrionidi. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, porturile sunt fără nicio îndoială un motor economic care duce la creștere și bunăstare în statele membre și în Europa în general un volum considerabil din comerțul european, 32% din comerțul intern trece prin porturile maritime. Prin urmare, regulamentul pe care o să-l votăm în plenară încearcă să îmbunătățească formele de servicii de sprijin, servicii auxiliare, modernizându-le în porturile noastre. Trebuie să fim mai competitivi, trebuie să reducem incertitudinile de ordin juridic și trebuie să ne arătăm că transparența financiară este respectată. Un astfel de program ne-ar permite, într-adevăr, să asigurăm funcționarea porturilor în condiții de transparență și ne va permite să facem investiții și să îmbunătățim economia europeană, mai ales în contextul crizei. De asemenea, aceasta va aduce mai multă autonomie porturilor în materie de tarife practicate. Va crește astfel concurența între porturile europene, dar și între porturile europene și porturile din state terțe. Vom rezolva de asemenea și problema porturilor de dimensiuni mai mici, care nu se vor mai confrunta cu o povară birocratică excesivă. Acest demers demonstrează interesul comun al statelor membre și va întări piața unică. Mulțumim! Acceptați un cartonaș albastru de la doamna Grapini? Yes? Okay. Da, nu, vă rog, aveți cuvântul, doamna Grapini președinte stimată colegă și eu apreciez că este un raport extrem de important așa cum de altfel și doamna comisar ne a spus. aș adresa concret o întrebare n a rezultat punctul de vedere din intervenția dumneavoastră uh, diferența între ce a propus uh, comisia și uh, ce propun raportorii legată de stabilirea taxelor în porturi credeți că Uh, este bine cum e prevăzut acum în raport eliminarea uh, propunerii comisiei de a înființa uh, un comitet cu reprezentanții operatorilor pentru a stabili nivelul taxelor sau să stabilească singur porturile taxele pentru operatori? Vă mulțumesc pentru întrebare. Dați-mi voie să vă spun că în text se regăsește un echilibru în această chestiune, pentru că se vorbește acolo despre tarife echitabile. Porturile mai mici nu o să mai fie pedepsite în viitor. Așa, ca să vă răspund, chestiunea este abordată în text, și încercăm să ajungem la un echilibru datorită amendamentelor trimise de grupurile politice. Din partea socialiștilor și democraților, uh, doamna Anderson. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Există foarte multe porturi și uh, vorbim despre de peste 3 milioane de locuri de muncă care depind de acest sector, direct sau indirect. Diversitatea este foarte mare în acest domeniu și cred că ar trebui să reglementăm numai sectorul, uh, sectorul cu o grijă foarte mare. Nu vorbesc în numele SND acum, dar uh, nu sunt împotriva unui echilibru progresiv uh, în ceea ce privește măsurile care se iau cu privire la porturi, pentru că în felul acesta s-ar putea îmbunătăți standardele în Regatul Unit și în toată Europa în ceea ce privește porturile, de asemenea s-ar îmbunătăți condițiile uh, pentru locurile de muncă, um, protecția mediului și este foarte important așadar să avem acest cadru. În ciuda tuturor eforturilor uh, raportorului nostru și în ciuda amendamentelor aduse, obiectivele menționate de mine nu sunt atinse pe deplin. Sigur că sunt prevederi bune în ceea ce privește formarea sau încurajarea bunelor practici, însă nu este suficient per total. Proiectul de raport este un exemplu de uh, dublu standard spectaculos care încearcă să uh, îmbunătățească cadrul legislativ. Uh, în continuare vor exista povere administrative pentru porturi și nu se oferă suficientă claritate juridică. În continuare se pun întrebări cu privire la ce înseamnă anumite aspecte. Probleme majore în ceea ce privește uh, taxele în, există în continuare. În continuare, nu s-a adaptat uh, studiul de impact din 2012, uh, în ciuda noului acord instituțional cu privire la um, aceste actualizări. Aceste acțiuni nu sunt suficiente, iar articolul 10 nu oferă suficientă protecție. Căutăm ceva mai mult vrem ca drepturile lucrătorilor să fie îmbunătățite și toate aceste lucruri nu se regăsesc aici. De asemenea, este foarte important să se consulte comunitatea locală, experții. Așadar, vă rog, respingeți propunerea comisiei. Aceasta este solicitarea mea. Um, uh, Mulțumesc. Aștept, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Chivalski. Da, cu bucurie. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Anderson, ați menționat câteva lucruri cu privire la dubiile uh, legate de aspecte sociale. Nu sunteți uh, mulțumită cu privire la ceea ce s-a prevăzut în ceea ce privește aspectele sociale. Ați vorbit și despre valoarea adăugată europeană în ceea ce privește acest virou și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește elementele sociale, se putea face mult mai mult. În articolele care se regăsesc în uh, proiectul de raport, se putea menționa uh, mai clar uh, dialogul social. Sigur că se putea să fie și mai rău, dar mai este loc de negociere, spun partenerii sociali, și ei nu sunt satisfăcuți pe deplin. Poziția pe care și-au dorit-o nu este cea pe care au solicitat-o inițial. Uh, Sigur că uh, pot accepta și această formă, dar există îngrijorări. Iar în ceea ce privește valoarea adăugată europeană, este foarte important că s-a menționat, dar nu se merge suficient de departe. Președintele, mulțumesc. Acum din partea ECR, domnul Van Dalen, două minute. Voorzitter, in de eerste plaats mijn welgemeende complimenten aan eh, rapporteur. Domnule președinte, mulțumesc. În primul rând, îl felicit sincer pe domnul Fleckenstein care a îndrăznit să dea dovadă de realism. Și pp ul și conservatorii și reformiștii au reușit să dea o turnură bună raportului său. Acest raport are multe puncte pozitive. O reducere a birocrației, mai puțină administrație pentru porturi. Existau foarte multe uh, Uh, obligații în domeniul social inițial, însă multe infra- infrastructuri portoare nu puteau să ofere aceste servicii. Acestea au fost eliminate, din fericire. Porturile acum pot să hotărească, să hotărească felul în care se organizează. Se revine la situația care există în statele membre și în regiuni. Porturile se vor organiza și pe bună dreptate Uh, există situații foarte diferite în porturile europene. Subsidiaritatea și suveranitatea își regăsesc locul. Există de asemenea și prevederi pentru porturile private britanice care acum pot să își hotărască regulamente specifice cum ar fi pentru greutățile și măsurătorile navelor. Este un lucru excelent unii vor respinge, vor respinge această propunere. Este o prostie, pentru că în acest moment Direcția Generală Concurență va lua măsuri care se vor aplica direct porturilor și în acel moment, credeți-mă, se va deschide cutia Pandorei. Deci nu ar fi rezonabil să respingem acest uh, raport și a fac apel tuturor celor chiar din grupul meu, care poate nu sunt de acord, să susțină acest uh, raport. Urmează doamna Gesine Meissner din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Îi mulțumesc și domnului Fleckenstein în calitate de raportor. Porturile europene sunt diferite, am observat acest lucru și asta face atât de dificil să adoptăm un pachet portuar corespunzător. Este de cea de-a treia încercare și sper că de data asta vom reuși. Este foarte bine că vorbesc după socialiști și ECR, pentru că s-a observat cât de diferite sunt și pozițiile pe care le reprezentăm noi cele pe care le-am discutat. SND-ul a spus că uh, sunt prea puține aspecte sociale de care s-a ținut cont, că s-a ținut cont prea puțin de drepturile anga- uh, angajaților. ecr a spus că, ba chiar, s-a ținut cont mult prea mult, ceea ce arată că raportorul a ajuns la un compromis excelent. Pentru că atunci când vorbim despre un compromis, nimeni nu poate să fie 100% mulțumit. Nici la noi, în rândul liberalilor, nu este toată lumea mulțumită, pentru că sunt anumite excepții care sunt excluse din acest compromis. Sigur că sunt ex, excluși uh, controlorii de trafic, uh, piloții. Ei bine, toți beneficiază de anumite clauze speciale și noi nu ne-am fi dorit acest lucru. Însă, trebuie să nu uităm că este vorba despre un compromis, care este o cale pe care să o urmăm pentru a progresa. Este foarte important uh, să ținem cont de acest lucru. Operatorii portuari și sindicatele portuare sunt în favoarea acestui compromis și ne roagă să votăm în favoarea lui astfel încât să poată continua negocierile, iar porturile care sunt atât de importante pentru Europa și pentru fluxurile de bunuri de pe viitor ei bine, aceștia doresc să beneficiem de prevederi cel puțin oarecum unitare, de o concurență mai loială și de condiții bune pentru lucrători, de asemenea de stimulente pentru investitori, astfel încât totul să uh, intre pe făgașul cel mai potrivit. Știu că a fost greu de adus la un numitor comun uh, poziția raportorului cu propunerea comisiei, însă acum s-a ajuns la un punct de vedere intermediar și vreau să îi încurajez pe toți cei care nu vor să voteze în favoarea acestui raport să o facă totuși, pentru că ar trebui să negociem de acum înainte cu Consiliul în favoarea porturilor și pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! În numele GUE și NGL, domnul Culoglu. Eh, mulțumesc, domnule președinte. E bine că am reușit să schițăm un cadru de lucru. Domeniul de aplicare a regulamentului se limita la organizarea activității portoare și la transparența tranzacțiilor financiare. Nu se referea la dereglementarea relațiilor de muncă și la deschiderea către piața liberă a porturilor. Operatorii și multe sindicate sprijinit în demersul nostru și am ajuns la o versiune care diferă în raport cu propunerea originală a Comisiei. Negocierile cu Consiliul vor oferi un nivel uh, adecvat de protecție a angajaților și în materie de uh, protecție a sănătății lor. De asemenea, va reprezenta un obstacol în calea viitoarelor încercări de a elimina reglementările privind condițiile de lucru. Tot ceea ce va face, se va face în condiții de transparență și de aceea mulțumesc răpătorul pentru activitatea depusă și aș propune să votăm în bloc amendamentele de compromis și să-i dăm domnului Fleckenstein un mandat de negociere cu Consiliul și cu Comisia. Acum statele membre și guvernele din statele membre trebuie să arate ele însele că sunt gata să introducă măsuri împotriva dumpingului social. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Acceptați un cartonaș albastru de la doamna Anderson? Da? Doamna Anderson, vă rog. Mulțumesc, spuneați într-adevăr că liberalizarea completă nu se mai regăsește în măsură, însă există măsuri detaliate în ceea ce privește contractele semnate cu prestatori de servicii și cu alte organizații și grupul dumneavoastră protejează serviciile publice în general. Nu credeți că prezentarea acestei măsuri ca o măsură inocentă de transparență ar putea induce în eroare? Well, Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια προσπάθεια. Nu cred că e o încercare de a induce pe cineva în eroare. Induce Parlamentul în eroare, mai ales. Cred că sunt uh, lucruri bune și altele mai puțin bune, însă trebuie să ajungem la un compromis care va asigura protejarea drepturilor fundamentale. Mulțumim din partea verzilor uh, Keith Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare, după două încercări care au eșuat destul de spectaculos uh, să liberalizeze porturile, Comisia și-a redus ambiții, ambițiile în domeniul serviciilor pentru a crea o legislație specifică a acestui sector. Dar, din nou, regulamentul serviciilor portoare nu uh, rezolvă problemele reale ale porturilor europene. Este foarte clar că transportul maritim, pentru care porturile sunt vitale, joacă un rol crucial în uh, asigurarea durabilității în sectorul transporturilor obiectivul este ca porturile maritime să fie incluse într-o politică durabilă de transport care să susțină siguranța și standardele sociale și de mediu care să includă cooperarea transfrontalieră și cooperarea între porturile maritime și mm, care uh, ține cont de costurile externe. Asta își doresc verzii. Dar Uh, este nevoie de transparență în finanțele publice. Nu putem vorbi despre serviciile portoare fără să vedem care sunt uh, fondurile private uh, pentru infrastructură și operațiuni. Regulamentul pentru serviciile portoare ar fi putut facilita câteva din aceste obiective, însă, din păcate, mi se pare destul de clar că are propriile obiective de a asigura o rețea de transport mai bine conectată. În ceea ce privește transparența financiară, are un punct valid care încă nu este suficient pentru a asigura siguranța juridică pentru sector, datorită legăturii foarte puternice între transparența financiară și orientările pentru ajutorul de stat, și anum, adică excepții în bloc pentru porturi. Ambele propuneri ar fi trebuit să fie dezvoltate în paralel. După ce s-a anunțat această inițiativă în urmă cu 11 ani, opiniile comisiei că acum nu va adopta orientările pentru ajutor de stat înainte de 2027 este extrem de frustrantă, dar nu ne surprinde. Dacă Parlamentul European acceptă acest raport, trebuie să se pregătea, pregătească de niște critici severe pentru că a, a susținut o legislație obligatorie care face foarte puțin pentru a rezolva nu mare lucru. Este o legislație Um, necoaptă și ineficientă și de aceea fac apel la dumneavoastră să respinde, respingeți acest raport la vot mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Taylor, acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Kilton Darling? Bineînțeles! Thank you very much, Mr. Taylor. Do you... Mulțumesc, domnule Taylor. Sunteți de acord că acest pachet, cu toate că îmbunătățit, prezintă câteva dintre aceleași primejdii uh, ca și pachetul respins de către Parlamentul European în 2006, impune sarcini administrative suplimentare asupra porturilor și nu asigură protecția drepturilor fundamentale sau asiguranței la de, locul de muncă. Aveți 100% uh, dreptate cu aceste observații și să nu uitați că acest Parlament a respins deja aceste propuneri sau propuneri as foarte asemănătoare deja de două ori în trecut. Nu se ține cont de cerințele de mediu și uh, toate uh, trimiterile la er, impactul, evaluările de impact asupra păsărilor și așa mai departe au fost eliminate. Deci este pur și simplu o încercare eșuată de a impune Parlamentului o versiune inutilă a aceluiași lucru și ar trebui ca răspunsul nostru să fie același. Nu. Vă mulțumesc. În numele grupului FDD, doamna Jill Seymour. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul privind serviciile portuare nu este nici necesar, nici dorit în Regatul Unit. Regatul Unit are porturi competitive care se găsesc în uh, sectorul privat. Noi am încercat să, reglementăm porturile, însă nu am avut suc, uh, Uniunea Europeană a încercat să reglementeze porturile de două ori fără succes și asta este a treia încercare. În Regatul Unit, uh, acest domeniu este reglementat bine, de aceea nu ține de Uniunea Europeană să reglementeze porturile britanice. Oamenii din uh, Regatul Unit vor vota în curând să, să plece, să părăsească Uniunea Europeană și atunci vom scăpa de regulile impuse de acest loc ne vom recâștiga libertatea și vom putea opera după cum dorim afacerile noastre. Istoria noastră în domeniul portuar este îndelungată și este una prosperă. Regulamentul privind serviciile portuare va afecta mult mai mult uh, Regatul Unit decât îi va face bine și Regatul Unit va fi mai bine dacă nu va mai fi în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc. Doamna Marie-Christine Arnotu. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte Liberalizarea serviciilor portoare e un vechi șarpe de mare european. Au fost două eșecuri până acum din partea comisiei și comisia, iată, nu se dă bătută, încearcă a treia oară. Propunerea e inacceptabilă. Pe de parte, e o tentativă de uniformizare a porturilor care în Europa au forme de funcționare diferite. Practic, autoritățile portoare nu mai pot să se bazeze pe propria experiență în a structura activitatea. Se pune accentul pe necesitatea de a liberaliza anumite servicii. Consecința nefastă va fi că statele nu o să mai poată solicita ca anumite servicii să desfășoare sub pavilion național din motive de securitate. Înlocuirea piloților calificați a matrozilor cu persoane care sunt uh, ne- insuficient calificate nu e un lucru de dorit. Amendamentele de la Comisia TRAN sunt pozitive, dar regulamentul va fi doar o cochilie goală. De ce încercați să armonizați, să privatizați totul? Vreți ca porturile noastre, o componentă strategică a economiei noastre, să fie cumpărate bucățică cu bucățică de investitori străini, cum s-a întâmplat cu portul Pireu, cumpărat de grupul chinez Costco? De aceea noi o să votăm împotriva propunerii Comisiei și împotriva propunerii Parlamentului European. Mulțumim. Marinescu, un minut și imutată. Excelent, România. subiectul a fost și este încă intens uh, dezbătut există opinii diverse și divergente pe unele prevederi. s a ajuns totuși la un compromis încurajator regulamentul va permite crearea de locuri de muncă dezvoltarea și creșterea competitivității importantului sector economic format de porturi permite autonomie pentru stabilirea tarifelor creând condiții mai bune pentru competiție și pentru servicii de calitate mai bună la prețuri accesibile introduce transparența financiară asigurând condiții egale pentru toți actorii și mijloace de combatere a ajutorului de stat ilegal. regulamentul se va aplica tuturor porturilor incluse în ten t statele membre au totuși flexibilitatea de a nu include porturile din rețeaua globală din regiuni periferice. porturile mici au flexibilitate în a evita birocrația și costurile disproporționate pentru a întări eficiența și calitatea serviciilor. situația economică și competiția din sector cer imperios o decizie care este discutată de mai mult de zece ani. negocierea cu consiliul este necesară și poate conduce la eliminarea controverselor actuale. mulțumesc. mulțumesc eh, deputat marian jean marinescu. Este abgeordneter ismail ertug are cuvântul domnul Ismail Ertug pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului, domnului Fleckenstein, pentru munca grea pe care a făcut-o. Nu ar trebui să uităm că avem de-a face cu o propunere a Comisiei Europene pe care o aveam uh, încă în era Calas. Vorbim despre liberalizarea uh, în toate domeniilor la vremea respectivă. De aceea a fost foarte dificil pentru raportori să găsească un compromis. Și așa cum spune și numele, un compromis nu poate să fie ceea ce își dorește cineva 100%. Cu toate acestea, trebuie să fim dispuși să încheiem compromisuri. Haideți să privim acest document din fața noastră. Ei bine, liberalizarea silită, așa cum era ea propusă de Comisia Europeană inițial, a fost evitată. Și dacă este să privim acest document, putem să observăm că putem, uh, că operatorii și uh, administratorii pot să decidă cum își gestionează serviciile. Regulamentul cel mai important a fost cerințele minime care sunt prevăzute și pe care le-a negociat uh, raportorul. În ceea ce privește, să spunem, um, urmările care apar atunci când nu sunt respectate uh, elementele sociale. Îmi amintesc de dosarele în care am discutat despre multe aspecte asemănătoare și în care am eșuat. Așadar, rezultatul pe care îl avem în fața noastră în ceea ce privește transparența, ei bine, toate aceste puncte, dacă tragem linie și le adunăm, constatăm că rezultatul este unul pozitiv și anume că paharul este pe jumătate plin, nu pe jumătate gol, așadar cred că ar trebui să votăm în favoarea acestui proiect de raport. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Jacqueline Foster. Două minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc raportorului, domnul Fleckenstein, pentru uh, efortul depus în redactarea acestui dosar, însă, din păcate, nu cred că schimbările merg suficient de departe. Guvernul conservator de 1981 a început privatizarea porturilor din Regatul Unit. De aceea, nu am să sprijin nicio măsură care ar pune în pericol succesul pe care această măsură l-a adus economiei britanice, generând creștere economică și locuri de muncă nu suntem inundați de mii de muncitori filipinezi care lucrează ca docheri. Și conservatorii britanici și colegii polonezi vor sprijini, vor sprijini respingerea acestei propunere a Comisiei. Noi credem în concurență și nu credem într-o reglementare prescriptivă a activității portoare propunerea comisiei este excesiv de birocratizată și nu corespunde sistemului britanic de porturi care funcționează în regim privat de piață. Există ceva îmbunătățiri în raport cu propunerea inițială, dar consider că porturile britanice și sindicatele portoare se opun acestor măsuri în forma lor actuală. În forma actuală, textul practic presupune impunerea de obligații porturilor private uh, similare celor care revin organizațiilor publice. În plus, există temerea că măsurile de ordin social introduse în legislație și celelalte care țin de transferul de personal prin schimbarea operatorilor sau măsurile referitoare la protecția angajaților ar putea avea efecte negative. De asemenea, propunerea de compromis nu face referire necesare la porturile mici în materie de deschidere a piețelor și de aceea am propus amendamente în acest sens și amendamente care se referă la competitivitatea piețelor pentru a permite ca operatorii să aibă toată libertatea atunci când funcționează în activitatea lor normală. Sper că măsurile mele Eh, sper că, în general, preferința va fi respingerea acestui raport. Urmează domnul Pavel Telicca. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă comisar, domnule Frankenstein. Unii au spus că nu sunt satisfăcuți, nici eu uh, nu sunt satisfăcuți. Însă care sunt opțiunile în acest moment? Știm foarte clar că avem nevoie de un acces mai bun la porturi, avem nevoie de o mai bună gestiune și avem nevoie de o mai bună organizare. De asemenea, întrebarea este dacă mai dorim să uh, întrebăm, uh, să, rugă, să le cerem actorilor privați și publici să rămână într-o incertitudine juridică. Uh, cred că a venit vremea să uh, transmitem o propunere de negociere și după aceea să continuăm în timpul negocierilor. În timpul negocierilor. Uh, câteodată mai puțin este mai mult și uh, termin înainte de timpul alocat, acordându-vă 5 secunde în plus. Uh, mr Talichka. Domnule Telicica, îmi cer scuze, acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Meissner? Madame Meissner? Doamne Meissner. L-am uh, pus în dificultate pe coleg pentru că plecase aproape. Domnule Telicica, ați vorbit cu 5 secunde mai puțin, dar totuși am o întrebare. S-a spus că transparența este prea mică, flexibilitatea este prea puțină de partea statelor membre și că s-a ținut cont prea puțin de diversitatea porturilor, că s-a făcut prea puțin pentru porturile private care vor să-și ia în continuare deciziile private. Ce părere aveți uh, dumneavoastră? Flexibilitatea prea puțină? Tot ceea ce s-a spus aici este adevărat și din punctul dumneavoastră de vedere? știi, colega mea știe că întârzi la o altă reuniune. Eu văd aici o îmbunătățire și de aceea pot să subscriu într-un anumit într-o anumită măsură și sunt sigur că anumite elemente trebuie să fie discutate în continuare și am o serie de alte probleme, însă până pentru mine progresul comparativ cu eforturile anterioare este considerabil și de aceea înclin mai degrabă către adoptarea acestui raport și începerea negocierilor pentru a găsi un cadru durabil în final. Vă mulțumesc. Urmează doamna Maria Kilonen. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția cu privire la regulamentul privind serviciile portoare este conotată în funcție de interesele fiecărui stat. Și aș vrea să prezint și eu situația din Finlanda. Sectorul portuar din Finlanda a fost uh, destul, a trecut într-o situație de neliniște în ultimii ani. A luat forma unei companii limitate și funcționează um, în anumite condiții de piață. Din acest motiv, regulamentul și cerințele sale sunt uh, oricum uh, implementate zi de zi în Finlanda. Mie mi se pare important uh, un lucru, și anume să existe un cadru legislativ unitar în ceea ce privește organizarea serviciilor portuare și, de asemenea, transparența investițiilor publice. Poate că regulamentul nu este perfect și, sigur, există neajunsuri, dar pentru mine este suficient de bun. Mulțumesc raportorului, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru munca intensă și sper că Parlamentul își va păstra cumpătul mâine și va vota în favoarea acestuia. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Dau cuvântul acum doamnei Deli, un minut și jumătate. Madame comisar! Doamnă comisar, stimați colegi, iată, treia oară Comisia Europeană încearcă să impună liberalizarea serviciilor portoare în Europa. S-a schimbat uh, numele, însă e vorba de organizarea serviciilor portoare. Haideți să nu ne păcălim singuri. E vorba de același tip de servicii, amaraj, remorcaj, pilotaj, chiar dacă aceste practici diferă într-o foarte mare măsură unele de altele dacă ne gândim la uh, un port ca Anvers, ce se face acolo nu funcționează într-un port mai mic, ca Havre, în Franța, pentru că nu se mai ține cont de specificitatea porturilor, se impune uniformitate uh, fără a ține cont de realitate, fără a ține cont de experiențele acumulate, fără a ține cont de considerente de mediu sau de considerente de ordin social. Noi trebuie să păstrăm securitatea portoară, și să păstrăm litoralul așa cum este, însă să nu uităm și de salariați. Majoritatea porturilor nu cer liberalizare, cer o clarificare a regulilor europene. De exemplu, în materie de ajutor de stat. Ori de ani de zile nu se publică liniile directoare în materie de ajutor de stat pentru porturi. Acest text nu prezintă suficiente măsuri care să ducă la un progres real, așa că o să votăm împotriva acestui proiect. Mulțumim, doamnă Deli. Urmează acum doamna Rosa D'Amato. Un minut, vă rog. Grazie, președinte. La relazione sembra aver compreso le differenze. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, ține cont de diferențele între diversele porturi europene și prevede, are prevedere în legătură cu accesul la piețele portoare pentru uh, a da mai multe putere de discreție statelor membre. Nu poate să existe o soluție aplicabilă tuturor porturilor europene, dată fiind de diversitatea lor. Este important să, să se recunoască autonomia porturilor pentru ca acestea să fie mai competitive chiar dacă raportul a fost foarte mult modificat, este vorba de o schimbare importantă în legătură cu politica portoare europeană și mă bucur că raportul recunoaște rolul partenerilor sociali în negociere, uh, în legăt- de exemplu în ceea ce privește automatizarea și tehnologia. De asemenea, se luptă împotriva uh, Uh, muncii precare care uh, este uh, foarte frecventă în sudul Europei. Trebuie să și trebuie de asemenea să se mențină clauzele legate de excluderile mm, baza, pentru micile porturi. Urmează acum domnul de Grandes Pascual, un minut și jumătate. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Porturile reprezintă un component important pentru rețeaua europeană integrată a serviciilor pentru cetățeni. Uh, Comisia Europeană este conștientă de acest lucru uh, și a uh, realizat două încercări până acum. Aceasta este cea de-a treia. Însă, noi ceream mai multă concurență, mai multă transparență, libertatea de înființare, protecția socială, și eficiență. Acest lucru s-a uh, transformat într-un costum făcut la măsură, plin de excepții, uh, care nu ține loc de lanțul uh, logistic. Și acest raport aduce atingere competenței statelor membre. În cazul Spaniei, porturile fac parte din domeniul public. Deci, taxele pentru utilizarea lor nu pot să fie uh, fixate prin negocieri între operatori uh, privați, Noi negocieri care sunt opace. Delegația spaniolă a Partidului Popular va uh, vota mâine împotriva acestui raport mm, pentru că acest raport nu răspunde interesului general și nu răspunde la solicitările constituționale ale statelor membre. Acest, uh, această a treia uh, încercare ni se spune că va fi singura viabilă. Situația porturilor din Europa va fi un proiect în lucru uh, chiar în continuare. Este vorba aici de o simbioză între diversele modalități de transport. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul de Bonfa, do- doamna de Bonfa, două minute. Le texte sur les... Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Această propunere, o fel de creatură mitică, se tot vorbea de ea, dar n-am văzut niciodată. Dar după luni de lucru, raportorul socialist Knut Fleckenstein a reușit să elaboreze un text care va fi supus la vot mâine. Acest text este produsul unor negocieri de durată care au dus la compromisuri care au transformat radical propunerea inițială ultraliberală a Comisiei. Eu însă, împreună cu alți colegi, am contribuit cu amendamente și mă bucur că Knut Fleckenstein a preluat foarte multe dintre acestea. Vorba de obligație de pavilion național pentru serviciile cel mai simple, ceea ce ar stabiliza situația juridică a porturilor, care practică astfel de metode în prezent. Această obligație va fi scrisă negru pe alb în raport. Se va merge înspre o Europa mai socială. Transparența financiară, o componentă esențială a textului, va permite realizarea unei concurențe echitabile între porturile europene, dar porturile mai mici și mai vulnerabile nu o să poarte aceeași povară administrativă ca și porturile mari, pentru a nu le sufoca sub povara uh, uh, obligațiilor birocratice. Textul prezintă garanții sociale suficiente pentru noi, socialiștii, garantând în același timp statelor membre suficientă marjă de manevră pentru a-și păstra modelele naționale. Există într-adevăr o diversitate mare în organizarea porturilor europene și nu trebuie să impunem un standard unic care s-ar putea să funcționeze mai prost decât modelele existente. Textul actual ne satisface, n-ar trebui să fie uh, deteriorat în dialogul tripartit. De aceea, Parlamentul trebuie să meargă la negociere cu o poziție fermă, solidă și asta cere un vot cu cât mai unanim. Pentru că mâine votăm textul care va fi baza de negociere. Nu e vorba de un, să avem un text cu orice preț, trebuie să avem un text bun și chestiunea va redeveni în discuție după ce se ajunge la un acord cu și, cu Consiliul și Comisia. Și atunci Parlamentul, sigur, dacă dorește, va putea să-l respingă dacă nu-l consideră adecvat. Pentru că e mai bine să nu ai armonizare decât o armonizare proastă. Doamna Bilbao Barandica, un minut. Presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Eficiența porturilor europene este una dintre cheile concurenței europene. De aceea susținem acest eh, raport care aduce eficiență, transparență, și susține concurența și uh, egalitatea pentru toți, uh, vrea să elimine birocrația uh, vamală și în același timp să protejeze drepturile lucrătorilor vamali, garantiz, garantând uh, ca serviciile să își îndeplinească interesul public. Sperăm că în autonomia portuară exprimată în uh, modele de gestiune să uh, favorizeze inovarea și crearea de noi servicii. Există și excepții care permit anumitor state să centralizeze politica de prețuri și permite ca porturile să își uh, fixeze tarifele în mod autonom. Acest lucru este considerat uh, ca aducând atingere competitivității de către asociațiile angajaților și dezavantajează porturile în concurența europeană. Doamna González Peñas, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui element fundamental pentru grupul nostru, că s-a deplasat centrul acestui raport de la obsesia pentru liberalizare către aspectele laborale și sociale această liberalizare sau privatizare, de fapt, a porturilor și serviciilor publice în general, eh, condamnă modelul social pentru că eh, se deteriorează condițiile de muncă și calitatea serviciilor pentru a obține profituri. Când punem eh, interesele marilor companii în fața celor intereselor persoanelor, se uh, combate dumpingul social cu mai mult dumping social pentru Europa. Nu acesta este modelul nostru, nu este soluția noastră. Drumul pe care trebuie să înaintăm este uh, cel spre porturi mai eficiente, transparente, durabile din punct de vedere al mediului, fără să afectăm condițiile de muncă și calitatea serviciilor. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Koch. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, în ceea ce privește eforturile de liberalizare a serviciilor portuare, ei bine, de acestea mi-amintesc de bine. În 2001, în 2004 au existat încercări și acum iată că avem un al treilea pachet de servicii portuare pe care îl avem în pregătire din 2013. Componența Parlamentului s-a schimbat, însă pretențiile Parlamentului au rămas în continuare la fel de înalte. Raportul Fleckenstein nu duce la o liberalizare silită în acest domeniu. De aceea îi mulțumesc raportorului care nu a pierdut din vedere obiectivele noastre și s-a implicat pentru libertatea uh, organizațiilor portoare. Sigur că porturile sunt foarte diverse în Europa, de aceea a fost dificil să se redacteze un text coerent. Cred însă că uh, raportorul a găsit un compromis bun. Salut solicitarea de mai multă transparență, atât în ceea ce privește selecția furnizorilor, unde nu se poate ajunge la discriminare, cât și în ceea ce privește aspectele financiare și compensarea și taxele pentru utilizarea infrastructurii portoare și a serviciilor portoare. Salut de asemenea um, prezervarea securității în acest domeniu și, de asemenea, a condițiilor de lucru. Trebuie în continuare să se meargă pe aceeași direcție. Și vă solicit, vă rog pe toți să votați în favoarea acestui raport. Mulțumesc. Un minut, doamna Lopez Permereo. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia trebuie să asculte poziția fermă a Parlamentului și a lucrătorilor portuari împotriva liberalizării sectorului și trebuie să acționeze împotriva statelor care ignoră normele europene atunci când stabilesc noile standarde sociale. Această propunere îmbunătățește condițiile de lucru în porturi, lucru pe care îl solicitam deja pentru a asigura condiții de lucru eh, sigure și care respectă sănătatea lucrătorilor. Trebuie să se respecte norme minime sociale și de muncă, însă aceste drepturi trebuie să se aplice în egalitate lucrătorilor de la porturile publice sau private. Ne opunem excepțiilor pe care le solicită dreapta. Și mai sunt alte probleme de soluționat. Protecția insuficientă a lucrătorilor în cazul transferurilor de servicii și obstacolele în calea finanțării publice a porturilor. Ni se pare grav că se poate periclita necesitatea de a garanta controlul public al infrastructurilor cheie care sunt porturile. Vă mulțumesc, domnul Salini, un minut și jumătate. Președinte, grație comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar și felicitări raportorului și raportorilor din umbră pentru efortul depus și de asemenea vreau să felicit pe Rottenberg, care este raportor din umbră pentru grupul meu. Eforturile care s-au făcut și încercarea de a uh, ajunge la, o relativ, la un relativ echilibru între diferitele propuneri, mai ales ținând cont de diversitatea porturilor europene. Absolut remarcabil și rezultatele, după cum s-a spus, sigur, nu sunt de natura mulțumit pe toată lumea și nu sunt pe deplin satisfăcătoare, însă uh, pe parcursul negocierilor, în dialogul tripartit, o să ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă și să ne asigurăm că, într-adevăr, uh, și porturile însele participă la definitivarea acestui sistem viitor. Sunt diferențe între porturile din nordul Europei și cele din sudul Europei, de exemplu, în Italia. Avem foarte, foarte multe uh, Eh, situații în care numărul de pasageri este uriaș, într-un port total ar fi 7 milioane pe an. Este un procent semnificativ din eh, numărul de turiști la nivel european în general. Știm de asemenea ce volum de mărfuri intră prin porturi, 75-80% în cazul nostru și de aceea situația este într-adevăr foarte complicată și e greu să găsești un numitor comun între toate porturile. Apoi componenta socială. Și aici e nevoie de investiții pentru a asigura viitorul Europei. Vrem, prin urmare, să ne asigurăm că vom urmări cu atenție negocierile pe viitor. Uh, domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc. Nu de azi de ieri, lucrătorii, operatorii portuari sunt atacați. Se dorește reducerea costurilor și sporirea câștigurilor. Iar concurența este la nivel mondial tot mai puternică, iar ribelarizarea și dereglementarea piețelor nu se oprește nici în fața porturilor, iar porturile sunt atât de importante pentru Europa. Situația din Portugalia este un uh, exemplu ilustrativ în acest sens. Angajatorii sunt, consideră că este un moment bun în care să intervină și, fără nicio preliște, să abuzeze de protecția socială și, mai ales, se încearcă să se abuzeze de legislația europeană. De exemplu, la noi a fost înființat un sindicat care nu era, de fapt, un sindicat. Este vorba despre interesele naționale și despre interesele angajaților care sunt atacate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dau acum. Raportorul a spus că actualul raport este mai bun decât primele două pachete. După 15 ani pot să spun că Europa merită prevederi mai bune care să nu lase loc de interpretare. Polonia nu are niciun fel de probleme cu transparența. Noi avem uh, îndoieli în ceea ce privește acele fragmente din uh, regulament care se referă la caracterul specific al porturilor individuale, de care nu se ține cont suficient. Nu putem să fim de acord cu acest lucru. De asemenea, nu putem să susținem o birocrație suplimentară și nu putem să susținem faptul că instituțiile noastre trebuie să fie reconfigurate total. Noi avem prevederi foarte bune în Polonia care uh, se asigură să existe transparență financiară. Porturile din Polonia se dezvoltă foarte bine și ne temem că noul proiect de raport și ar putea să oprească această evoluție. De aceea, delegația din Polonia va vota împotriva acestui raport. Mulțumesc! Euh, Vă mulțumesc. Trecem la intervențiile spontane. Am reținut 10 solicitări. Începem cu domnul Polcea, cu un minut. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Aș dori și eu să îmi exprim speranța că această a treia încercare va uh, fi scontată cu succes um, Mă bucur că ne-am retras din câteva măsurile de la partea socială. Uh, ceea ce mi se pare foarte important este ca Comisia să promoveze reguli unificate pentru organizarea porturilor, pentru a avea suficientă concurență, pentru că în momentul de față uh, asistăm la abuzuri pe piață. în ceea ce privește serviciile de tranzit. Deci noi, cu toate că nu avem ieșire la mare în Republica Cehă, am dori că, ca aceste reguli să fie competitive cu o transparență completă. Domnul Howitt. Aceste porturi sunt un motor al creșterii economice Na, Felixstowe, din circumscripția mea, este unul din cele mai mari porturi din Marea Britanie. Și în alte porturi s-au făcut investiții majore cu fonduri europene. De asemenea, portul Ipswich joacă un rol foarte important pentru economia zonei Norfolk. Și de aceea, îl felicit pe colegul Fleckenstein și sper că va avea un mandat să negocieze pentru a avea într-adevăr concurență loială între porturile europene. Trebuie să ascultăm ceea ce ne spun uh, asocierea serviciilor de remorchere din, eh, asociația uh, remorcherilor din Europa. Guvernul britanic se opune măsurilor de ordin social din propunere. Eu spun să le sprijinim și să sprijinim acele amendamente pe care le-am înaintat și eu. Doamna președintă îl întrerupe pe vorbitor. Mulțumim, domnule Hewitt. Vă rugăm să încheiați, spune doamna președintă, doamna Tomasevici. Hvala lijepa. U izvješću su predstavljene kvalitetne izmjene u odnosu... Mulțumesc. Acest raport uh, vine cu niște modificări importante la propunerea Comisiei. Salut uh, refuzul sistemului de management unic. De asemenea, trebuie să respectăm diversitatea sistemelor noastre portuare și să consolidăm uh, modelul organizațional care este utilizat în acest moment în, pe întregul continent. S-a ținut cont de asemenea de potențialul care uh, derivă din această diversitate și s-a ținut cont de asemenea de standardele minime și de implementarea acestora. La acest Parlament uh, insistăm mult prea mult asupra uh, soluțiilor universale. Acest raport este o excepție excepțională pe care trebuie să o susținem. Cred că raportul susține importanța uh, transparenței financiare suficient și insistă pe principiul proporționalității atunci când vine vorba despre taxele portoare, iar uh, suma acestor taxe nu va mai fi disproporționată. Acesta este un pas pe direcția cea bună. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar Bulci, doamnă, stimați colegi, acest regulament este o încercare foarte bună de a crea un mediu uh, leal pentru toată lumea și pentru a crește concurența uh, însă se susține în uneori birocrația și nu interesul consumatorilor. Europa trebuie să aibă succes în bunele practici, autonomia ca și porturilor fiscale. Ca și eurodeputat catalan susțin acest raport și sper că acest regulament va ajunge cu schimbări minime la negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc. Domnul Șertes. Hvala za besedo, eh, spoštovana komisarka, spoštovana predsedujoča. Mulțumesc mult. Doamnă președintă, stimată domnule comisar, acest regulament conform autorilor, va crește competitivitatea, reduce povara birocratică, după doamna comisar, ne arată calea spre viitor și modernizează porturile. Sigur, porturile sunt deschiderea noastră spre lume și de câteva ori am auzit astăzi că uh, se pune în același context și problema ocupării forței de muncă. Noi toți vrem uh, locuri de muncă decente și salarii decente. Vrem, de asemenea, ca negocierile colective să continue așa cum trebuie. Suntem pentru securitate, suntem pentru drepturi sociale. Vrem condiții echitabile, mai ales dacă ne gândim și la implicațiile bugetare. Sper că reprezentanții Comisiei vor ține cont de acest lucru, sper că cei de la Comisie o să ofere măsuri care vor asigura o dezvoltare echilibrată. Domnul Aker. Mulțumesc foarte mult. Succesul locurilor de muncă din uh, circunscripția mea ține de serviciile portoare. Este foarte important ca porturilor să le meargă bine, pentru că în felul acesta sporește și comerțul. Regulamentul uh, este de asemenea important. Acesta este uh, cazul înainte de referendum. De ce să afecteze regulile Uniunii Europene comerțul nostru? Noi, ne vom, uh, noi vom respinge acest regulament pentru că uh, la noi porturile sunt reglementate foarte bine. Oamenii își cunosc foarte bine locul, serviciile și ei sunt cei care ar trebui să și le guverneze. Doamna Doț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc în numele porturilor din Irlanda de Nord, care ar fi devastate de aceste propuneri este încă un exemplu prin care Uniunea Europeană încearcă să impună o soluție unică pentru toți. Porturile din Irlanda de Nord fac deja parte din sectorul Regatului Unit competitiv. În Belfast uh, se vehiculează bunuri în valoare de 13 milioane, miliarde de lire sterline și sunt angajate peste 30.000 de persoane. Uh, un alt port, uh, foil, uh, reprezintă 26 de milioane de lire sterline în economia actuală. Nu trebuie să se pericliteze aceste beneficii pentru localnici, însă acum ni se propun obstacole birocratice în calea creșterii și locurilor de muncă. Uh, Uh, se penalizează porturile ca furnizori de servicii. Știm că dacă acest raport va fi votat, va fi reprezentat doar începutul. Mâine voi vota împotrive, împotrivă pentru a proteja economia Irlandei de Nord. Uh, doamna Dodds, uh, aveți... Domnul Fleckenstein are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Doamna Dodds? Acceptați acest cartonaș albastru din partea domnului Fleckenstein? Este curios la procedura intervențiilor spontane, nu este, nu este interzis. Stimată doamnă, puteți să-mi numiți două, trei exemple? Um, ce vreți să spuneți atunci când vă referiți la protecția economiei din Irlanda de Nord? Ce periclitează în mod special această economie? Pentru că știu că porturile din uh, Irlanda de Nord ar putea să profite de pe urma acestui regulament, pentru că ele nu vor fi obligate să facă vreo modificare majoră. Thank you to the rap- Îi mulțumesc raportorului pentru această întrebare. Vreau să confirm raportorului că m-am consultat în, în profunzime cu porturile din Irlanda de Nord și aceste porturi se opun total acestor schimbări pe care le văd anticoncurențiale, blochează creșterea și crearea de locuri de muncă și într-un loc cum ar fi Belfastul, care este relativ mic, o 22 de locuri, 22 de mii de locuri de muncă sunt vitale. Domnul Kelly. Uh, Eu sunt din Irlanda și sigur, noi suntem o insulă, porturile pentru noi sunt importante Mm, după CAP21, rolul sectorului maritim, rolul porturilor va crește dacă ne gândim la țintele noastre în materie de emisii și la autostrăzile maritime, așa cum sunt ele numite. E important să avem transparență, o funcționare adecvată, concurență și protecția angajaților, sigur. Trebuie de asemenea să dezvoltăm uh, rețelele portoare de bază, mai ales dacă ne gândim la portul Shannon din circumscripția mea. Știți că canalul Panama își va dubla capacitatea și va fi nevoie de porturi de apă adâncă, așa cum este Shannonul. Portul Shannon s-ar putea dovedi uh, de mare folos economiei europene în viitor. Doamna Ayala Sandera. Mulțumesc, doamnă președinte. Este a treia încercare de a europeniza aceste porturi și aș dori să vă spun care este importanța acestui proiect. Pentru domnul Calas era vorba de aplicarea regulilor de concurență în porturi prin impunerea dinamicilor de concurență, inclusiv în cazul uh, uh, serviciilor vitale, cum ar fi pilotajul. Uh, aici sunt de acord cu raportorul și mă bucur că Parlamentul a exclus uh, aceste uh, servicii din domeniul raportului. Este vorba și de serviciile de dragare. Și există și diferențierea între mm, porturile din nord și din sud și m-a surprins uh, Uh, caz dimineață, doamna comisar Vestager a susținut excepțiile pentru porturi și de aceea votul meu va trebui să fie unul negativ, dat fi, date fiind problemele cu care se confruntă, date fiind situația porturilor spaniole. Kiitos, arvoisa puhemies. Ehdotus on hyvä. Toki... Mulțumesc, uh, Domnule președinte, propunerea este bună. Sigur că au existat amânări, uh, nu este una perfectă, însă, până la urmă, aspectele pozitive sunt mai multe decât cele negative. Porturile din Uniunea Europeană au nevoie de reguli ale jocului clare și de asemenea trebuie să fie transparente. Transparența este în interesul tuturor. Acest text este cu siguranță o versiune îmbunătățită a celui dinainte. Uh, mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Mulc pentru a răspunde. President, honor... Doamnă președintă, onorați membri, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă. Am ascultat cu mare atenție comentariile făcute de dumneavoastră, însă o serie de lucruri menționate aici nu mai sunt de actualitate. S-au publicat astăzi scutirile pentru ajutorul de stat. Acum punem accentul pe modernizarea porturilor pentru a le face mai ecologice, mai responsabile din punct de vedere social și mai inovatoare. Avantajele sunt pentru toate porturile, nu doar pentru câteva localizate undeva în nordul Europei. Textul se bazează pe o complementaritate între planul european și cel național, lăsând o mare marjă de manevră pentru adaptarea la contextul local. După cum am spus, votul dumneavoastră va fi decisiv dacă vrem să avem un cadru legislativ stabil pentru porturi. Putem îmbunătăți funcționarea rețelelor de transport europene pentru a crea implicit și noi locuri de muncă. Acum, în ceea ce privește o serie dintre comentariile făcute de dumneavoastră, Anderson Grandes Ayala Sander, vorbeați de autonomia porturilor și de libertatea de a stabili singurele, singure taxele portoare. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în dialogul tripartit. Spuneați că regulamentul nu ar trebui să împiedice statele membre uh, să decidă ele însele cum se rezolvă această problemă a taxelor portoare vă asigur că e o problemă pe care o putem discuta în dialogul tripartit. Uh, comentariile din partea reprezentanților Seymour și Foster. În ceea ce privește porturile private, sigur, există soluții posibile, dar angajatorii privați nu trebuie să poată abuza de poziția lor de monopol, distorsionând concurența cu alte porturi. Uh, Domnul Daly și Scholtes încă o dată, există beneficii de ordin ecologic clare în text. Costurile externe sunt, urmează a fi internalizate și se va crea o metodă de fluctuație a taxelor portoare în funcție de uh, nivelul ecologic al navelor. De asemenea, regulile transparente privind accesul la piețe vor încuraja investiții extrem de necesare ecologizării porturilor. Deci aici nu există un dezacord cu obiectivele grupului verzilor. Apoi, în ceea ce privește articolul 10 cu privire la transferul drepturilor, doresc să vă spun foarte clar că transferul de personal n-ar trebui reglementat la nivel european, ci lăsat la latitudinea statelor membre. Să respectăm legile naționale ale muncii și aranjamentele care au fost uh, uh negociate de partenerii sociali și sunt uh, pe deplin încrizătoare că vom reuși să clarificăm situația la trialog. Sper ca astfel să fi răspuns uh, doamnei Anderson. Acestea fiind spuse, doresc din nou să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru perseverență. Mulțumesc sprijinului uh, manifestat de toate organizațiile care arată că acest raport a găsit un echilibru fin. Și iată că mâine avem șansa de a realiza ceva, oferind sprijinul necesar, șansa de a avea un acord echilibrat pentru porturi, un acord care în continuare să consolideze zona unică de transport și piața unică, aceste lucruri fiind o mare realizare a Uniunii Europene. De aceea vă încurajez cu tărie să-l sprijiniți. Eu chiar cred că suntem gata pentru un trialog care să rezulte într-o soluție finală. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Bulț. Domnul Fleckenstein are cuvântul acum. Doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, am avut o dezbatere lungă și intensă, mai ales cu autoritățile portoare, cu uh, cei care operează terminalele și cu sindicatele. Am uh, fost uh, și am vizitat porturi în întreaga Europa. Pentru că am știut că după istoria catastrofală a acestui pachet, uh, vom reuși să ajungem la un compromis uh, sustenabil doar dacă toate părțile sau cât mai multe părți implicate sunt uh, uh, implicate în acest uh, acord. Și dacă vă aduceți aminte cei care ați fost în Parlament mai de mult, am avut uh, eșecuri în trecut și acum am reușit în sfârșit, după o muncă foarte grea, să ajungem la un acord. Și vreau să vă citesc dintr-un e-mail pe care l-am primit în ultimele zile. Pe 8 martie, Parlamentul European va vota raportul Fleckenstein privind propunerea pentru reglementarea porturilor. Organizațiile europene care reprezintă porturile apreciază eforturile făcute de raportori și raportorii din umbră pentru a ajunge la un text de compromis echilibrat datorită unui dialog uh, care a inclus toate părțile interesate. Suntem convinși că munca raportorului și raportorilor din umbră ar trebui să fie susținută în plenară ca o bază solidă pentru deschiderea negocierilor cu Consiliul. Acest lucru a fost scris de secretara generală a ESPO, de genera secretara generală a Freeport, de asemenea pen, din partea EFT, din partea secretarului general a Asociației Deținătorilor de Nave, și de asemenea de reprezentanții Asociației uh, Piloților și Comandanților de Navă. Și mă întreb dacă oare toți aceia care vor uh, lucra cu acest uh, text și care susțin aprobarea acestui raport, eu cred că nu se înșală. Mulțumesc. Ședința, acest subiect a fost închis. Votul va avea loc mâine. O să aștept să se instaleze acum comisia.

Uh, zi uh, urmează acum raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare.